Thank you for being here. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru prezență. Mulțumesc și celor care au participat la întâlnirea noastră în comun cu Comisia Cultură. A fost deosebit de util. Întotdeauna este o plăcere să lucrăm și cu alte comisii, deci de ce nu și cu Comisia de Cultură? Începem pentru că la 12.30 punct trebuie să încheiem această parte a întâlnirii și ne vom revedea la orele 14, când avem schimbul de opinii cu doamna comisar Tyson. Acum avem întâlnirea pe tema lucrătorilor detașați în cadrul directivei privind furnizarea serviciilor. Trebuie să discutăm despre amendamente. Ca tare dau imediat cuvântul raportorilor. Așadar, doamna Moran Chartier, puteți să repeți sau colegul, cum doriți. Vă mulțumesc din suflet, doamnă președinte. Vă mulțumesc că ați înțeles metoda noastră de lucru între colega Ines Ungariu și eu însă, cum am făcut și cu alte ocazii, vă prezentăm amendamentele la unison. De fapt, ne-am împărțit amendamentele între noi în funcție de subiecte. Acum a devenit o metodă obișnuită de lucru pentru noi. Doamna președinte, ne-am dorit să facem această prezentare a amendamentelor cât mai repede cu putință, însă încă nu există toate versiunile lingvistice pentru amendamente. Le avem în engleză de luni. Este așadar un prim punct, o bază de lucru dar veți primi în cel mai scurt timp și amendamentele traduse în toate limbile naționale ca să puteți să lucrați uh, în detaliu pe conținut. Preciziunea este întotdeauna importantă. În ce fază ne aflăm astăzi? Ce avem de făcut? Eu și Agnes. Ne dorim în calitate de raportor din umbră pentru fiecare grup politic, să puteți să prezentați amendamentele pentru care ați uh, depus eforturi și pe care ni le-ați trimis sau ne le v-ați trimite. Deci noi suntem într-o fază în care dorim să vă ascultăm. Lucrăm, bineînțeles, cu toată lumea, am uh, a avut ocazia să ne întâlnim cu reprezentanții dumneavoastră național pe lângă Uniunea Europeană și alți reprezentanți. Dar ne dorim ca toată lumea să poată să uh, se exprime. Am primit în jur de 500 de amendamente. Vă mulțumesc din suflet și vă mulțumesc că ne-ați trimis și mai multe. Pentru că 500 de amendamente, până la urmă, și vorbesc aici uh, din perspectiva um, experienței mele și știind că este un raport atât de sensibil, 500 nu este un număr chiar atât de mare. Cu atât mai mult cu cât reușim să le împărțim pe categorii. Vrem să dăm dovadă de spirit de deschidere, vrem să avem un rezultat final echilibrat. Nu vrem să existe o dezbinare între est și vest, veți înțelege, noi vrem ca acest text să, pre- să permită și concurența loială între întreprinderi și lupta împotriva dumpingului social și o bună dinamică pe piața muncii. Deci, 500 de amendamente, doamnă președinte, vom face tot ce putem ca să le mm, gestionăm cât mai bine cu putință în colaborare cu celelalte grupuri politice. Putem să spunem că amendamentele se împart jumii-juma, jumate pentru considerente, jumate pentru partea operativă a textului. Toate amendamentele sunt, evident, importante. Am primit 169 de amendamente din partea PP-ului. Mulțumesc grupului meu politic care mi-a trimis atât de multe amendamente. Socialiștii au trimis cam 100, ECR-ul, ALDE și GUE au trimis cam 50 de amendamente. Verzi și ENF-ul vreo 30 și FDD 7. Cam așa arată statistica. Am să dau cuvântul lui Agnes ca să vă vorbească despre amendamentele pe fond. În primul rând, durata perioadei de detașare și dreptul aplicabil. Pe această temă am primit în jur de 70 de amendamente. Unii vor să nu existe o perioadă limită, deci să păstrăm statu quo-ul pe această temă, respectiv o durată de 24 de luni. Alții doresc să schimbe această durată să fie de 3, 6 sau respectiv 12 luni. Alții doresc să existe o perioadă de referință și o metodă de referință pentru a calcula durata și ca aceasta să fie până la 30 de luni. Sau să um, fixăm durata limită în funcție de regulamentul securității sociale dar să existe în continuare și derogările prevăzute de acest regulament. Referitor la uh, cazul în care perioadele s-ar um, cumula. Perioada de detașare a unui lucrător cu perioada de detașare a altui lucrător care vine să-l înlocuiască. Ei bine, se spune că doar contractele mai lungi de șase luni trebuie avute în vedere când se calculează durata totală. În linii mari, cam acestea sunt propunerile cu privire la durata. Și acum îi dau cuvântul lui Agnes pentru următoarea temă. Mulțumesc! Și eu vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au depus uh, eforturi susținute ca să ne trimită atât de multe amendamente. Personal, am convingerea că dacă toată lumea se implică, vom avea o soluție comună de, ce, de foarte bună calitate. Și multă lume s-a implicat deja pentru că ne-a făcut propuneri de amendament utile. Eu, eu vreau să vă vorbesc despre contractele colective de muncă. Am primit mai multe propuneri aici. Unele doresc ca toate contractele colective de muncă să se aplice și lucrătorilor detașați. Alții doresc să le limiteze pe regiune, pe sector, pe branșă de activitate, Alții vorbesc despre cei care uh, ar trebui să adere mai întâi la aceste contracte colective de muncă în funcție de înțelegerile între organizațiile patronale și sindicate. Mai sunt și cei care propun să existe niște contracte colective de muncă cu valabilitate universală. Dar e clar că există și piedici, ca de exemplu lipsa informațiilor pertinente disponibilitatea informațiilor în același timp. Elizabeth? Salarul. În ce privește salariul, avem câteva amendamente care doresc să revenim la un salar minim, în loc să spunem remunerație. Vă amintesc că când vorbim despre o remunerație, de fapt ne referim la salariul minim plus primele care ar putea să fie adăugate. Dacă ai dreptul la 13 la salar, dacă lucrezi în condiții deosebit de mm, dure, în exterior, în frig, scopul fiind ca lucrătorii detașați să fie tratați în mod egal cu lucrătorii din același sector uh, care sunt uh, resortisanții din statul membru respectiv. Deci nu care cumva să existe vreo confuzie în ce privește sensul cuvântului remunerație. În jur de 23 de amendamente doresc să definească cine este competent pentru a fixa nivelul uh, remunerației. Sincer, trebuie să vă spun exact ce cred cele două coraportoare. Noi ne dorim să fie respectată noțiunea următoare. Statul, statul membru este cel care fixează nivelul salariului. Europa nu are un cuvânt de spus în această privință. Două amendamente, da, ca să vedeți un pic uh, ponderea. Două amendamente preiau ideea prezentată de președinția slovacă la Consiliu spunând că ar trebui să avem un sistem complex, dar uh, dual, și anume cu un anumit nivel de salar pentru contractele a căror durată este inferioară la 24 de luni și apoi un salar diferit uh, pentru perioada între uh, um, 6 și 24 de luni și un altul când contractul este mai lung de 24 de luni. Însă, Consiliul a abandonat această variantă, nici nu-i mai interesează. Și atunci ar fi interesant ca autorii acestor amendamente să ne explice ce doresc, pentru că eu și cu Agnes vrem să avem un sistem simplu de gestionat, cât se poate de clar și ușor de controlat. Pentru că cu cât este mai complex și mă uit uh, la Danuta, care a scris regulamentul pentru uh, controlarea lucrătorilor detașați peste tot în Europa, textul nostru legislativ trebuie să poată să fie uh, coroborat cu nevoile uh, instanțelor de control, pentru că altfel nu va fi ușor de pus în aplicare. Mai sunt și câteva amendamente cu privire la pagina web. Statele membre trebuie să uh, publice toate informațiile pertinente pe această pagină web, încă o dată, în scopul de a îmbunătăți informațiile disponibile, de a permite uh, controlarea contractelor și pentru a facilita munca întreprinderilor, ca să știe exact ce legislație trebuie să respecte. Agnes? Yeah, perhaps, but first the... Agnes. Încă câteva cuvinte despre remunerație și salar. Și după aceea am să spun câte ceva despre uh, subcontractare. În ce privește deducerea anumitor costuri din salarii, s-au făcut propuneri din partea celor care au spus că vor să se aplice regulile naționale în ce privește cheltuielile cu uh, călătoria, uh, masa, cazarea, în momentul în care lucrătorii se deplasează dintr-un stat membru NATO și spun că în definiția lucrătorii detașați trebuie să se stipuleze ceva și apropo de remunerație. Alți colegi spun că trebuie să ne asigurăm de faptul că aceste cheltuieli cu călătoria, masa și cazarea nu pot să fie deduse din salarul lucrătorilor detașați. La fel ca și cheltuielile cu trainingul, um, echipamentul deci, oamenii spun să se spună clar că remunerația este uh, una netă și că toate aceste cheltuieli anexe n-au cum să fie deduse din salar. Dar există și voci contrarii. Și de aceea trebuie să vedem exact care va fi poziția acestei comisii. În ce privește subcontractarea? O chestiune strâns legată de contractele colective de muncă. Există propuneri care doresc să șteargă complet ce prevede propunerea comisiei. Dacă vă aduceți aminte, comisia spune că dacă există o obligație națională vis-a-vis -vis de subcontractanți, această obligație se aplică și lucrătorilor detașați. Și dacă aceste obligații sunt incluse într-un acord colectiv de muncă, acordul respectiv se aplică și lucrătorilor detașați. De aceea vă spuneam că există o legătură strânsă între subcontractare și acordurile uh, de muncă. Unii membri sunt pentru, dar există și amendamente contrarii, deoarece spun că contractele colective semnate la nivelul unei singure companii nu trebuie să se aplice lucrătorilor detașați, ca să se evite discriminarea. Elizabeth. În ce privește condițiile de locuire, am să mă exprim foarte succint. Există mai multe amendamente care vin să consolideze și să susțină amendamentul pe care l-am propus chiar noi în proiectul de raport. Mă refer, evident, la respectarea unor bune condiții de cazare, de locuire. Sigur că asta e de bună augur pentru ce va urma dar știți că e o preocupare pe care o împărtășesc toate grupurile politice reprezentate în comisia noastră. Mulțumesc! Pentru mine ultima temă ar fi dubla detașare și companiile fantomă sau cutie poștală. Există o seamă de amendamente care uh, se ocupă cu această dublă detașare Dacă detașarea nu este autentică, atunci legea statului gazdă trebuie să se aplice de îndată, din prima zi. Cu excepția situației în care uh, statul de origine uh, ar avea o legislație mai favorabilă. Însă, se includ și alte tipuri de propuneri, de exemplu obligativitatea pentru companii de a avea un uh, anumit profit în uh, țara în care își detașează, din care își detașează lucrătorii sau companiile care detașează doar în acele sectoare care corespund cu sectoarele în care ei sunt activi la ei acasă. Deci e o reglă oricum diferită. Oricum, ideea pe care o vizează toate amendamentele e că există perioade minime, timp în care lucrătorii detașați trebuie să fie angajați înainte ca detașarea să fie partea soluției. Alte amendamente caută să evite abuzurile, amendamente care spun bună oară că situația de detașare nu poate să implice mai multe două jurisdicții. Sau, dacă includ mai mult de două jurisdicții, atunci se aplică legea statului gazdă imediat, cu excepția situației în care prevederile statului uh, de origine sunt mai favorabile. Există și colegi care pe această temă cred că nu avem nevoie de reguli, de reguli noi în momentul de față, ci că e nevoie doar de o mai bună aplicare a regulilor existente de către autoritățile naționale competente. Îndeose prin articolele 3 și 4 ale directivei de punere în aplicare, care, iată, a intrat acum în vigoare din punctul meu de vedere și al lui Elizabeth, mai bună aplicare, reguli mai bune, pot de asemenea să meargă și mână în mână. Și asta este poziția de pe care noi uh, lucrăm. Cam atât din partea mea și aștept cu interes opiniile dumneavoastră. Doamna Șartie, doar încă un cuvințel despre Uh, detașarea de către agenții interim. Se dorește o extindere a câmpului de aplicare a directivei și la aceste agenții. Câteva amendamente nu merg atât de departe, ci propun să circumscrie o astfel de incluziune la situații specifice și mulți deputați au depus amendamente pentru a reintroduce articolul 3.9 pe care Comisia propunea să-l suprimăm și care permite să mergem și mai departe decât noul alineat uh, din propunerea Comisiei. Mm, din punctul nostru de vedere, asta merge în direcția cea bună, pentru că merge tocmai în direcția proiectului pe care noi vi l-am propus. Sigur că așteptăm cu interes uh, opiniile dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you. Uh, then I'll... Mulțumesc. Atunci dau contul doamnei McIntyre, ca raportor din umbră, pentru a cere. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâi de toate doresc să le mulțumesc celor două raportoare pentru efortul dumnealor. Știu că în schimbul de opinie anterioare am vorbit deja despre o seamă de teme. Eu cred că e foarte important să încercăm să nu divizăm Europa. Și eu cred că unele dintre amendamentele introduse reflectă Uh, faptul că există, că persistă diviziuni. Deci, eu cred că ar trebui să evităm o diviziune suplimentară a Europei între Est și Vest și, în sensul acesta, pentru a găsi consensul, e nevoie încă de multe de făcut. E nevoie de soluții pragmatice, fezabile, care să fie funcționale pentru toate statele membre, pentru lucrători, dar și pentru companii. Deci, eu chiar nu subestimez uh, sarcina grea care ne stă în față, dar trebuie să eliminăm lacunele care uh, permit detașările fictive și trebuie să ne asigurăm, trebuie să asigurăm lucrătorilor protecția corespunzătoare. Însă e una aș dori să nu avem măsuri care să permită protecționismul. Anumite țări ă, ar putea utiliza unele dintre aceste reguli ca niște măsuri protecționiste, un lucru pe care eu l-aș regreta. și spre deosebire de Agnes, eu cred că ar trebui să ne concentrăm pe implementarea corectă a regulilor existente înainte de a interveni cu schimbări pentru o legislație al minter foarte, foarte complicată. Două puncte specifice. 1. Detașarea pe termen lung. E utilizată în deopște de companie atunci când își detașează lucrătorii în transferuri intracorporative. Uneori e vorba de contracte mari care uh, cer lucrătorului să uh, rămână detașat pentru o perioadă lungă de timp și atunci trebuie să oferim companiilor flexibilitatea necesară care să le permită să-și deruleze activitatea. Și îmi pare rău, uh, sper, adică ca raportoarele să se uite cu atenție la amendamentele mele în acest sens. Punctul 2 Trebuie să încercăm să înțelegem noile metode de lucru. Bună oară! Manufacturierii, producătorii, nu-și vând pur, vând pur și simplu produsele. Producătorii vând pachete de servicii în jurul produselor lor și aș vrea să o felicit pe Martina pentru micul dejun pe care l-a organizat astăzi, în care am putut asculta părerea companiilor și dificultățile pe care le întâmpină uh, uh, atunci când trebuie să vândă o mașinărie și pe care apoi trebuie să o repare. Uh, adesea nu au timp să uh, completeze nu știu câte formulare uh, pentru a interveni. Deci trebuie, repet, să înțelegem care sunt noile metode, modalități de lucru. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Geabalova și Insist, nu avem foarte mult timp la dispoziție, vă rog să fiți succinți. Doamna Angevalova, mulțumesc. E dificil să fim succinți dacă vrem să acoperim toate punctele. Vreau însă să mulțumesc întâi de toate raportoarelor pentru prezentarea lor. Cred că avem o cale lungă înainte în fața noastră eh, cu cele 500 de amendamente. Nu știu cât de importante sunt toate, și știu că suntem divizați pe anumite subiecte. Trebuie să spun că ALDE nu s-a concentrat pe cantitate, ci mai degrabă pe calitatea amendamentelor introduse, încercând să abordăm problemele eh, specifice, așa cum am arătat și în schimburile de opinie anterioare. Încă nu s-au organizat eh, ședințele reportorilor din umbră și acum, în mod public, le-aș ruga pe doamnele coraportor să ia în considerare absolut toate vocile care se exprimă, să propună compromisuri care depășesc politicile naționale, pentru că eu cred că acum trebuie să ținem seama de opiniile care depășesc pozițiile naționale. Sper că de realde să fie introduse în amendamentele de compromis noi ne bazăm compromisurile pe fapte, pe date, pe jurisprudența existentă, asigurându-ne că cererile noastre sunt realiste pentru cei care detașează lucrători. Iată de ce am organizat acest uh, mic dejun azi dimineață, pentru că am vrut să permit companiilor să vorbească despre detașare în viața de zi cu zi și de provocările lor. Uh, patru argumente, însă le cam știți. Totuși, durata. Încă mă întreb dacă e nevoie de vreo limită de timp și ne putem asigura dacă o detașare e reală, autentică sau nu, prin directiva de punere în aplicare, nu introducând o uh, limită de timp. Apoi, am putea vorbi îndelung despre remunerare. E limpede că există deputați din țări uh, își doresc să păstreze formularea curentă din text. Deci aici iarăși e foarte important să obținem un compromis. Subcontractarea. Am uh, introdus amendamente pentru a elimina uh, obligativitatea revizuirii, revizuirii, pentru că eu sper să poată fi ștersă această secțiune a propunerii, pentru că este deosebit de confuză. În fine, un ultim punct, transportul eu cred că acest aspect nu poate să fie prezent în această legislație. Așteptăm o propunere a comisarei Bulț care a promis o legislație sectorială specifică tocmai pentru transport și trebuie să luăm în calcul aceste lucruri, pentru că va fi un subiect foarte delicat. În cele din urmă vreau să spun, vreau să insist că regulile trebuie să fie clare și simple pentru companii, fără să le împovărăm, uh, în special IMM-urile, cu cereri nerealiste, mai ales la nivel financiar sau de birocrație. Avem de câștigat din detașarea lucrătorilor, dar ambele țări uh, trebuie să aibă de câștigat, economiile lor să poată crește. Deci, mai bune servicii pentru generațiile viitoare trebuie să garantate și trebuie să ne gândim la toate acestea. Aștept cu interes la cooperarea noastră și uh, niște ședințe ale raportorului din umbră cât se poate de intense. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Cari, acum aveți cuvântul. Og først og fremmest øh, tak til vores to rapportører, som... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și raportoarelor, care, din nou, au dat dovadă de multă deschidere. inclusiv în prezentarea numeroaselor amendamente. Trebuie să Uh, vedem care e punctul de pornire și pentru noi toți eu cred că acesta este de a avea o remunerare egală pentru muncă egală. Domnul Juncker a spus același lucru. Plată egală pentru muncă egală. Iată primul și cel mai important lucru. Apoi trebuie să recunoaștem că există diferențe mari pe piețele forțelor de muncă din statele membre. Uh, fie că e vorba de acorduri naționale, de legislație specifică, de acorduri locale sau sectoriale, pur și simplu trebuie să înțelegem că există foarte multe diferențe. Acum noi trebuie să ne concentrăm pe negocierile care urmează. Concurența între companii nu trebuie să meargă în direcția cine plătește cel mai puțin pentru cele mai proaste condiții de muncă. Iată ce trebuie să evităm. Iată de ce trebuie să oferim posibilitatea de a invoca acordurile colective de muncă. Apoi, remunerarea ar trebui să reflecte piața forței de muncă și este important ca statele membre să definească în mod clar ce este remunerarea, ce este salariul. Și mă bucur că raportoarele sunt de acord. Acest lucru trebuie să fie limpede. Apoi, e nevoie de o limitare în timp a detașării. De ce? Pentru că detașarea trebuie să fie temporară. nu e ca și cum am interzice oamenilor să meargă să lucreze într-o altă țară, dar detașarea este cu totul altceva, are propriile reguli și se caracterizează tocmai prin durata temporară a, a acestei detașări. Deci, trebuie să subliniem că lucrătorul respectiv continuă să lucreze într-o altă țară. Altminteri devine un imigrant. E nevoie de condiții de muncă egale, deci trebuie să existe mai multe inspecții, tocmai pentru a evita companii fantomă. Aștept cu interes conlucrarea noastră. Mulțumesc! Then I'll give the floor to Terry Reinke. Terry Reinke Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumirile mele și uh, coraportorilor, precum și raportorilor din umbră, care au introdus amendamente. Da, există diferențe între pozițiile noastre, dar atunci când eu am citit amendamentele, am văzut că există o uh, voință puternică uh, printre aproape toți cei care lucrează pe acest dosar pentru a obține un bun echilibru între libertatea de a oferi servicii, care este un drept în Uniunea Europeană, și o protecție puternică a lucrătorilor. Deci eu cred că există spațiu pentru ca să obținem o poziție comună uh, puternică. În general, toate amendamentele noastre au fost pregătite în spiritul rezultatului bun pentru toate părțile, creând condiții decente pentru cei care uh, merg să muncească într-un alt stat membru, cât și pentru cei care continuă să lucreze la ei acasă. Nu trebuie să uh, învrăjbim lumea, ci să existe o situație în care to- toți lucrătorii să aibă de, câș- să aibă de câștigat. Uh, câteva elemente și din partea mea. Pentru noi e important să existe un temei juridic care se bazează nu doar uh, pe uh, libertatea de a oferi servicii, ci și pe libertatea de mișcare, precum și drepturile lucrătorilor. Vorbim într-una de libertatea uh, de circulație. Acest lucru trebuie să fie reflectat inclusiv în temeiul juridic al acestui document. Când vorbim de remunerare, eu cred că va trebui să existe o extindere și asta se reflectă în amendamentele noastre de, deducerea cheltuielor uh, cu cazarea pune o problemă foarte mare. Uh, lucrurile trebuie să fie explicite și în această directivă ca așa ceva să nu se întâmple. În ce privește durata, uh, pentru mine e o problemă de clarificare juridică în directivă în momentul de față. Se spune clar că detașarea este pe o durată temporară, dar trebuie să decidem uh, ce înseamnă acest lucru. Există mai multe propuneri și cred că în ședințele raportorilor din umbră vom discuta despre acest lucru. Acum, în ce privește acordurile colective de muncă, ce constatăm acum e că există doar un număr foarte limitat de astfel de acorduri colective care sunt aplicabile în statele membre. În Germania, bună oară, există vreo 70.000 de contracte, acorduri colective și uh, doar vreo 20 dintre acestea se referă la lucrătorii detașați. Trebuie să extindem area de aplicare și aici există mai multe propuneri și trebuie să vedem care sunt practicile juridice în diferitele state membre, obținând astfel soluții tehnice care să funcționeze în toate statele membre, dar care și uh, abordează problema pentru a evita uh, discrepanțele uriașe din momentul de față când vine vorba de a aplica acordurile colective pentru lucrători detașați, respectiv non-detașați. În ce privește subcontractarea, ajuns spre final, uh, trebuie să um, evităm subcontractarea. E nevoie și aici de clarificare în text. Sectorul uh, transporturilor e cel în care constatăm cele mai numeroase probleme cu detașarea și, în mod evident, trebuie inclus și directiva să se aplice și în transporturi. Am prezentat doar 30 de amendamente, cum a spus Elizabeth, și am făcut-o pentru că am dorit să arătăm că avem o poziție coerentă în calitate de verzi, vrem să fim constructivi, să conlucrăm cu toate celelalte grupuri pentru a găsi o poziție solidă a Parlamentului European, pentru că luarea de decizii aici în Parlament e doar primul pas și apoi va trebui să mergem la trilog și uh, să discutăm cu Comisia, cu Consiliul și în acest spirit eu sper să obținem un, o poziție comună foarte solidă a Parlamentului European. Mulțumesc. Raura Egea nu e prezentă, atunci e dau cuvântul domnului Marta. Merci, Madame le Président. Je vais pas vous surprendre. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie să recunosc că ne stânjenește această discuție, chiar dacă ea trebuie purtată, pentru că noi vrem să se elimine pur și simplu directiva privind lucrătorii detașați. În primul rând, pentru că noi considerăm că e una din cauzele dumpingului social pe care îl constatăm în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, pentru că, evident, uh, asistăm la la fenomene inacceptabile. Uh, colega noastră a pus bine degetul pe rană. E vorba de o concurență între țările din vest și cele din est. Lucrătorii detașați din Est au tot interesul să rămână în vigoare această directivă, pentru că salariile lor cresc de mai multe ori. Țările din Est, de asemenea, au și ele interes să se mențină această directivă, iar țările din vest au și ele interesul pentru că au de ales între a utiliza această directivă sau să depună bilanțul. Nu sunt destul de mari ca să delocalizeze. Deci, bineînțeles, ordonatorii cei mari, de asemenea, au tot interesul să se păstreze pentru că reduc masa salarială și, deci, obțin profituri mai bune pentru acționarii lor, pentru a-i răsfăța pe aceștia. Dar, dat uh, fiind efortul făcut de cele două co-raportoare, doamna Moran Chartie și doamna Iongerius, dacă nu v-am pronunțat bine numele, îmi cer scuze. Deci, intrăm în horă și uh, jucăm acest joc al amendamentelor. Am propus și noi câteva, dar acestea, așa cum au constatat raportoarele, merg constant către ideea de a reduce la maxim efectul de dumping social. Vrem să facem deci în așa fel încât să reușim să ne protejăm lucrătorii proprii. Se întâmplă adesea cu amendamentele noastre, dar oricum o să vă fac o propunere că dacă ca dacă păstrăm directiva, să se aplice dreptul muncii cel mai favorabil între statul membru gazdă sau cel de origine. Sau chiar din prima zi să se aplice dreptul cel mai favorabil lucrătorului detașat. Și așa ar fi mulțumită toată lumea și țările din Est și cele din Vest. Atât. Am încercat să fiu succint și să mă încadrez între, în cele trei minute. Mulțumesc! Mulțumesc! Luăm acum, vă spun lista de vorbitori, după care o închid pentru că vreau să las o prilejul și raportoarelor să mai adauge ceva. Eu o să intervin, apoi Emilian Pavel, doamna Cosa, domnul Lenos, domnul Compan, Thomas Mann, Taiașloveca, Renate Weber, doamna Șoderova, Helga Stevens și apoi Ule Christiansen și apoi raportoarele, după care Închidem discuția, deci nu veți putea vorbi câte trei minute. Helga Stevens e pe listă deja. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar sunt raportor din umbră pe acest dosar. Spune doamna Stevens, sunt raportor din umbră. De ce sunt pusă ultima pe listă? Cred că ar trebui să pot interveni mai devreme. Conform informațiilor noastre, doamna McIntyre este raportorul din umbră și a intervenit deja. Nu avem doi raportori din partea ECR. Bun, o să spun câteva minute eu însă, mi spune doamna președinte. Și vreau să subliniez încă o dată importanța temeiului legal. Nimeni nu contestă în această sală că această directivă ține de competențele noastre sau că nu se ocupă de drepturile lucrătorilor. Deci, de ce temeiul legal trebuie să țină numai de piața internă? Mai mulți experți juridi, în materie juridică au venit în comisie și ne-au spus cât de importantă e Uh, înnoirea directivei uh, prin exercițiul refit și cât de importantă e și clauza Monti care asigură drepturile lucrătorilor. Și, bineînțeles, sunt de acord și cu ce s-a spus despre transporturi. Vreau să subliniez cât de important e ca competențele privind remunerația să rămână la nivelul statelor membre. Acolo se găsesc ele, așa cum spunea și doamna Moran Chatier și, într-adevăr, trebuie să lăsăm statele membre să decidă în, le- în legătură cu remunerația. Nu mai putem sta și asista la uh, dumpingul salarial, trebuie să facem ceva și propun ca dacă în textul directivei să se, uh, se, ține, dreapta de, uh, se ține cont de drepturile direct, lucrătorilor, atunci să nu mai avem o limită în timp. Trebuie să vedem exact ce va intra în vigoare, care termen și de ce lucrătorii mai sunt considerați detașați și cum ar trebui să știe sindicatele locale ce pot să facă atunci când este nevoie, când se impun măsuri. Cam acestea sunt amendamentele pe care le-am introdus eu și acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Pavel și vă rog, vorbiți direct, nu avem mult timp la dispoziție. Mulțumesc, voi vorbi în germană. Statele membre noi, bineînțeles că sunt foarte interesate de această directivă și vreau să pun uh, câteva întrebări la început. Sunt întrebări care nu mă lasă să dorm. Cum se va pune în practică ce propunem noi în amendamentele noastre? și cum influențează ele pe cei care respectă tot ce era în vechea directivă. Eu aș spune că e foarte greu și uh, am discutat și cu raportorii din umbră, sau mai degrabă trebuie discutat cu raportorii din umbră. Dacă nu se respectă dispozițiile, dacă nu uh, se urmează ceea ce am hotărât noi prin aceste reglementări noi. Dacă nu încurajăm uh, uh, la respectare, atunci nu mă mai interesează ce discutăm aici. Apoi, firmele fantomă. Sunt perfect de acord cu amendamentele făcute. Ele trebuie vânate, eliminate. Uh, nu putem să amestecăm lucrurile între detașare și migrație. Am fost impresionat să aud că poate și firmele din vest câștigă din noile contracte pentru că angajații pot rămâne în uh, companiile respective mai multă vreme în legătură cu beneficiile, cu al 13 la salariu sau banii de Crăciun și limitarea la șase luni, bun, atunci ce le mai rămâne? O șesime, o treime, din, o 12 din salariu? Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri și e, cred că era mai bine să implementăm mai bine decât să uh, inventăm reguli noi, care nu știm dacă vor fi respectate. Um, Agnes știe că sunt de acord cu multe din propunere, dar cu unele propuneri chiar nu pot fi de acord, cum ar fi limitarea la șase luni. Mulțumesc. Thank you. The floor goes to... Mulțumesc, domnul Cosa. Coșa. Mulțumesc. Voi încerca să fiu uh, subțint. Cu tot respectul pentru cele două co-raportoare, uh, pentru că au lucrat foarte bine, tot nu sunt convins că e nevoie de acest proces. Acum încercăm să luăm din el ce se poate, mai, tot ce e mai bun. Am mai spus de mai multe ori că nu e vorba de o problemă est-vest. A doua, cea mai mare uh, țară care detașează este Germania. Și principiul uh, plată egală pentru aceeași muncă ar trebui să fie uh, pus în aplicare peste tot și la nivel local, în primul rând. Dacă facem acest lucru, avem credibilitatea necesară pentru a impune acest principiu și altor state membre. Lucrătorii uh, detașați primesc mai puțin bani decât angajații obișnuiți. Și mă refer la cei din Uh, Comisia Europeană pe care i-am întrebat și mi-au răspuns că salariul unei persoane depinde de mai mulți factori. Despre ce vorbim, așadar? În ceea ce privește temeiul juridic, cred că e greșit să ținem seama doar de salarii Angajații trebuie protejați și, bineînțeles, acest lucru are impact și asupra libertății de prestări de servicii. Trebuie să ne gândim și la acest aspect. Regulamentul Roma 1 ar trebui revizuit serios și uh, am făcut mai multe propuneri de amendamente pe acest subiect. Aș vrea să le întreb pe, să le rog pe raportoare și pe raportorii din umbre să se gândească la acest lucru. Eu, ca jurist, nu pot să nu țin seama de aceste aspecte. Ar trebui să ne bazăm pe tratate, în activitatea și regulamentul Roma 1 trebuie să fie respectat. Și ultimul lucru, să ne ocupăm de amendamentele uh, introduse în regulament. Eu sunt dispus să intru în joc, dar în ceea ce privește uh, implementarea legislației existente, de aceasta cine se ocupă? În Franța există un uh, decret adoptat recent care impune pentru lucrătorii în construcții să poată vorbi franceza. Dacă nu pot vorbi franceza, nu pot lucra în Franța, în construcții. E genul de fenomen pe care ar, trebui să-l combatem. Și voi încheia cu următorul lucru. Nu e perfect uh, aliniat la opinia coraportoarelor, dar cred că putem uh, crea legislație care să fie în avantajul tuturor uh, din Europa. Mulțumesc. Domnul Lenners și apoi domnul Cuca. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc coraportorilor pentru munca pe care au făcut-o și colegilor uh, care au depus cele 500 de amendamente, care, bineînțeles, le va asigura pe raportoare că au un trai ușor în săptămânile care urmează. Trebuie să vorbim de libertatea de circulație a serviciilor, nu a lucrătorilor. Lucrătorii pot oricând să meargă în orice țară europeană și să lucreze conform regulilor și reglementărilor din țara respectivă. Și ar trebui să poată face acest lucru, să fie bineveniți. Dar e vorba aici de libertatea serviciilor. Doamna comisar Thyssen a spus că avem nevoie de detașări mai multe. Uh, Uh, în Europa, nu mai puține. Și venind dintr-o regiune de graniță din Olanda, pot să confirm acest lucru. Dar am mai spus și că trebuie ca detașările să fie mai echitabile. Mă uit la amendamente și sunt multe, dar văd că există un grup de colegi care vor să înlesnească libertatea de circulație a serviciilor, alții care vor să fie mai echitabile. Dacă le adaugi, ajungi la amendamentele mele, care e sigur echilibrul perfect între cele două preocupări. Uh, așa că vă recomand să vă uitați la ele și să încercați să le adoptați. Cred că există un motiv să se modifice regulile actuale, pentru că, printre altele, detașarea lucrătorilor nu s-a realizat până la urmă așa cum fusese ea gândită în anii 90. Putem avea trei factori principali. În primul rând, combaterea detașărilor fictive, trebuie să fie legătură clară între un lucrător uh, detașat și o companie. Uh, apoi, în legătură cu remunerarea, sunt perfect de acord cu uh, coraportoarele, în sensul că doresc ca remunerarea să respecte mai mult procedurile naționale <coughs> și cred că dacă reușim să avem o modalitate bună de a defini remunerarea în această directivă, atunci multe dintre celelalte probleme pot fi și ele rezolvate. În legătură cu durata, și e foarte importantă. Trebuie să avem reguli clare. Și am spus colegilor că ar trebui să ținem seama și de specificitățile sectoriale. Nu toate domeniile sunt la fel, în unele e mai multă detașare, în altele mai puțină și ar trebui să ne asigurăm că nu căutăm o soluție universală care să le îngreuneze viața unora. Și ultima observație, sunt perfect de acord cu colegul Coșa, indiferent ce am căutat aici, chiar dacă vrem un compromis politic, să fie uh, viabil juridic. Nu vrem să mai uh, creăm posibilități pentru procese la Curtea de Justiție. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Cocan și apoi domnul Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi uh, vreau să spun că apreciez și mulțumesc ambelor raportoare pentru felul în care au început discuția în această dimineață. De asemenea, mulțumesc și pentru strădanile lor pe acest dosar uh, foarte problematic. Câteva observații mai generale. Mi-am uh, spus care e poziția prin amendamentele pe care le-am propus. Mai întâi, cred că transporturile ar trebui să fie uh, Um, abordate în legislație sectorială specifică și invit uh, raportoarele să se gândească la implicare, implicațiile acestei revizuiri asupra mediului de afaceri din Uniunea Europeană. Revizuirea directivei privind detașarea nu e o luptă între angajat și angajator, nu, e vorba mai degrabă de a ne asigura că piața unică funcționează și că funcționează în ambele sensuri, dar mai ales că protejează libertatea de circulație a serviciilor. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să ascultăm mai mult pe cei care sunt efectiv implicați în detașare, în activitățile lor zilnice, companii europene care detașează lucrători și pe cei care sunt detașați. În această privință trebuie să ne asigurăm că nu creăm și mai mari poveri administrative atât pentru lucrători cât și pentru întreprinderile care îi angajează. Trebuie să ținem seama de aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Man, și apoi doamna Iașlovec. Mulțumesc! Voiam și eu să mulțumesc Elizabeth și celelalte uh, raportoare. Uh, am văzut din prezentarea uh, acestor amendamente că vreți să lucrați cu adevărat împreună, că există spirit de compromis și că vreți să țineți seama și de întreprinzători și de lucrători. Există câteva principii cum că nu trebuie să permitem nicăieri dumpingul social. S-a spus pe bună dreptate uh, acest lucru și trebuie să fie înscris clar și în directivă. Dar, pe de altă parte, să ne apărăm și împotriva protecționismului. Uh, nu se poate uh, ca condițiile de lucru să dureze de durata detașării. De asemenea, detașarea trebuie să fie una reală, să nu fie fictivă. Și aici există o legătură cu perioada permisă pentru detașare în alte țare. Uh, și așa există um, independenți fictivi, uh, lucrători independenți fictivi uh, care, pe care îi știm de la mine din țară. Apoi, cu firmele fantomă, nu e o nimica toată. Uh, am lucrat uh, și la Comisia uh, Tax și uh, sunt membru și la Comisia Panama. E o problemă foarte gravă și care are mare legătură cu subiectul de aici. trebuie să-i protejăm pe cei mici, întreprinderile mici care respectă regulile, să nu-i punem într-o situație defavorabilă. Deci, în legătură cu salariile, într-adevăr, um, statele membre sunt cele responsabile și deci închei cu o întrebare. N-am găsit încă un răspuns, nici în uh, amendamente, despre uh, convențiile uh, colective reprezentative. Ce este cu autonomia privind contractele colective. N-am văzut nicio, niciun răspuns, nicio indicație în acest sens și ar fi utile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iașloveca și apoi doamna Weber. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îi felicit pe toți colegii care au depus amendamente Majoritatea amendamentelor dovedesc că ne dorim cu toții să avem un regulament clar și transparent în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor și lucrătorii detașați. Ne dorim ca mobilitatea să se poată desfășura în cele mai bune condiții. Am citit amendamentele pe care le-a depus grupul meu și e clar că noi am insistat pe claritate și transparență atât pentru întreprinderi cât și pentru angajați. În ceea ce privește detașarea pe termen lung, trebuie să evaluăm care sunt consecințele juridice în cazul în care se scurge perioada de uh, 24 de luni. S-ar putea ca lucrătorii detașați să se bucure de drepturi suplimentare, așa cum stipulează amendamentul 289. Cum să se calculeze această perioadă de detașare? de exemplu, de 24 de luni în cadrul perioadei de referință de 36 de luni. De ce să nu existe și o perioadă de pauză acordată, ca de exemplu o perioadă de două luni, așa cum multe sectoare de activitate ne solicită? În plus, noi ne dorim să existe o mai bună coordonare între regulamentul 883 uh, și acest regulament, pentru ca lucrătorii detașați să beneficieze de securitatea socială din statul în care lucrează. În amendamentul 365 am propus ca în plus de um, salariul minim, lucrătorul să primească uh, un bonus, uh, de exemplu, în uh, zilele de sărbătoare oficială din statul membru gazdă și de asemenea să aibă drept la prime. Dar toate acestea, bineînțeles, trebuie definite de fiecare stat membru în parte. Amendamentul 412, de asemenea, este foarte important. E vorba despre obligația de a publica toate aceste informații pe site-ul web. Și angajatul nu trebuie să fie uh, sancționat dacă um, are dificultăți cu um, calculele corecte. Și um, să fim atenți cu reglementările cu privire la sectorul transportului, pentru că aici uh, avem reguli uh, tipice. Comisia Europeană a spus de mai multe ori că uh, nu trebuie să tratăm acest sector ca toate celelalte sectoare. În mod normal, sectorul de transport nu trebuie să intre în sfera de aplicare a acestui regulament. 60% dintre lucrătorii detașați oricum lucrează în diferitele state occidentale. Deci, această directivă este cu adevărat uh, foarte uh, necesară. Doamna Weber și apoi doamna Șoidorova. Vă mulțumesc, doamna președinte. Apreciez munca tuturor colegilor pe acest dosar, indiferent de faptul că avem uh, opinii diferite. Vreau să vă spun că, după părerea mea, se fac confuzii uh, între motivele pentru care această directivă trebuie revizuită. și s-ar putea să ajungem la o dezbinare în cadrul UE, deși n-ar fi în folosul nimănui. Statisticile ne dovedesc că lucrătorii detașați ajung în marea lor majoritate în statele occidentale. Însă, în mod implicit, victimele colaterale vor fi muncitorii din uh, statele uh, din Europa de Est și mai ales IMM-urile din uh, Europa Centrală și de Est. Toate aceste cerințe, toate aceste condiții dure n-au cum să fie îndeplinite de o întreprindere mică, ci doar de întreprinderile foarte mari, care doar așa pot să supraviețuiască pe această piață. De asemenea, e păcat că se face confuzia între ideea de a-i proteja pe lucrători și uh, să stabilim ce este ilegal. Dar ce este ilegal oricum trebuie să fie pedepsit de lege. De ce să vorbim despre ce este ilegal pentru a reglementa detașarea lucrătorilor? Acest lucru eu nu îl înțeleg. În al treilea rând, problema instalatorului polonez. Instalatorul polonez a fost niciodată un lucrător detașat. A fost un lucrător care a hotărât de la sine putere să meargă să lucreze în altă parte în UE. Dar evocăm toate aceste lucruri și venim cu directiva privind lucrătorii detașați, încercând să fixăm lucruri care, de fapt, ar trebui lăsate în pace. Așa ajungem la discuția despre temeiul juridic. Temeiul juridic pentru detașarea lucrătorilor ține de sectorul serviciilor. Ori, unii ne do- își doresc ca temeiul juridic să fie extins și eu sunt personal Um, total împotriva modificării temeiului juridic. Consider de asemenea că avem nevoie de legislație specifică pentru sectorul transporturilor. Dar pentru sectorul transporturilor, IMM-urile din țările din centrul Europei deja nu mai pot să existe pe piața europeană. Nu mai pot să se conformeze cu toată legislația din țările europene. Legislația nu este doar o lege. Legislația este și uh, să respecte reguli regionale sau administrative, uh, reguli administrative, mă scuzați, regionale sau naționale, care nu apar pe niciun fel de site. Am vorbit, să știți, cu multe asociații și de transportatori, am vorbit și cu sindicate și e clar că le-am complicat mult viețile. Mulțumesc, doamna Șoidrova. Și apoi doamna Stevens. Doamna Șoidrova, mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc frumos pentru această dezbatere. E minunat să putem să ne explicăm amendamentele. Dacă vrem ca această directivă să fie transparentă, trebuie să avem ocazia să explicăm de ce am propus amendamente. Eu am trimis 11 amendamente, dar voi explica doar două dintre ele. În ce privește temeiul juridic mai întâi? Temeiul juridic ar trebui să fie extins pentru a ține cont și de nevoia de a-i proteja pe lucrători, dar să ținem cont și de nevoia de liberă circulație a serviciilor. Articolul 56 ar trebui să revină în text și să ne referim clar la libera circulație a serviciilor. Al doilea amendament pe care vreau să-l evoc este în legătură cu sectorul transporturilor. Cred că am putea să avem un compromis între diferitele amendamente cu privire la sectorul transporturilor. Eu vreau să se stipuleze că actuala directivă din 96 trebuie să rămână valabile atâta timp cât Comisia nu propune legislație nouă. Legislație nouă pentru sectorul transporturilor. Cu alte cuvinte, să nu care cumva să facem să avem și mai multă birocrație din cauza acestei uh, revizuiri uh, a directivei. Sectorul transporturilor trebuie să fie exclus din sfera de aplicare. Sectorul transportului are nevoie de propria sa legislație. Revizuirea acestei directive, încă o dată, nu trebuie să se aplice sectorului transporturilor. Acesta trebuie să fie în continuare reglementat de directiva din 96. Mulțumesc, care cuvântul doamna Stevens. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze pentru că m-am înșelat mai devreme. Mă gândeam la un alt dosar pe care îl discutăm azi după amiază, deci îmi cer scuze încă o dată. În ce privește acest dosar, aș vrea să mulțumesc atât celor două doamne raportori pentru munca lor în acest dosar foarte important. Și deși acest subiect este foarte sensibil, este necesar să continuăm să luptăm împotriva dumpingului social. Trebuie să ne gândim și la angajații din țările membre și la sentimentele pe care le au cetățenii față de Uniunea Europeană atunci când văd atâția lucrători străini că ajung pe piața muncii din statul lor. Lucrătorii detașați, în mod normal, au prin definiție un caracter temporar, pentru că altfel creează dumping social. De aceea este normal să avem o durată maximă pentru detașarea unui lucrător într-un sector anume. În mod normal, durata medie a unui contract de mm, detașare este de 4 luni. De aceea, trebuie să fixăm o durată maximă. Ce reprezintă un sector riscant, statele membre trebuie să definească acest lucru. Și tocmai pentru sectoarele în care nivelul de risc este mai mare, să existe uh, um, prevederi și mai um, constrângătoare în ce privește durata uh, contractelor. Detașarea nu înseamnă neapărat uh, dumping social. Nu trebuie să uităm acest lucru. Prin urmare, nu cred că trebuie să fixăm această durată maximă pentru toate sectoarele, numai pentru cele care prezintă un nivel de risc. Trebuie să luptăm însă și împotriva fraudei, dar să nu renunțăm cu totul la beneficiile și avantajele pe care ne le aduce libera circulația serviciilor. Un al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este principiul um, salar egal pentru muncă egală în același loc. Mi se pare este că e o condiție sine qua non pentru a garanta concurența loială între lucrători. Va însemna un pas în direcția cea bună pentru a combate frauda și dumpingul social. Uniunea Europeană, bineînțeles că trebuie să creeze locuri de muncă, să garanteze prosperitatea și să nu ducă la dispariția locurilor de muncă din anumite state membre, uh, încurajând această, uh, acest regres social și ar trebui să avem reguli aplicabile transparente. Pentru că dacă regulile sunt greu de aplicat, ele nu vor fi deloc aplicate sau foarte prost. Și dacă din cauza regulilor se creează povere administrative foarte mari, va fi cu atât mai greu pentru IMM-uri să, le, să le respecte. Delegația mea și cu mine suntem pentru uh, reglementări ușor de aplicat și transparente. Și de asemenea dorim să se facă tot ce se poate pentru a garanta concurența loială și cum a spus și antevorbitoare, avem nevoie de situații în care toată lumea are de câștigat. Mulțumesc! Thank you, Madam Mulțumim, doamnă Stevens. Domnul Christensen acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim celor două doamne raportoare pentru munca lor. Cred că e foarte bună metoda dumnealor de lucru, că au împărțit amendamentele pe mai multe categorii uh, și știm exact care sunt subiectele care pun probleme. Sunt de acord cu Thomas Mann. Trebuie să mergem împotriva dumpingului social, împotriva protecționismului trebuie să ne bazăm pe tratate și să spunem tratamente egale și niciun fel de discriminare. Acesta este uh, firul roșu din această directivă. Îmi cer scuze dacă nu toată lumea poate să fie de acord cu mine, dar de ce să revizuim niște reguli care funcționează bine? Eu nu sunt de acord, de exemplu, cu um, acei colegi care spun că sectorul transporturilor trebuie să facă parte din această directivă. Nu! Lucrătorii detașați în sectorul transporturilor trebuie să uh, poată să beneficieze de această directivă. Deci, vreau să spun că nu sunt de acord cu acei colegi care spun că sectorul transportului trebuie să fie exclus din sfera de aplicare a directivei. Să sperăm că ne vom îndeplini misiunea care ne revine, îi vom reprezenta bine pe cetățeni și să reușim, de exemplu, să discutăm bine despre această directivă, să o votăm cu majoritatea dorită, ca să trimitem un bun mesaj Consiliului, pentru că și miniștrii își doresc să aibă o directivă bună, fără să uh, uh, dezbine țările, fără ca unele să devină uh, vrășmașele celorlalte sau concurenții neloiali. Întotdeauna există poziții divergente, dar uh, haideți să lucrăm uh, împreună pentru că sunt realități în Europa. For... Mulțumesc că ați uh, respectat timpul de vorbire și asta cu mare precizie. Acum poate că am putea să acordăm câteva minuțele și comisiei Și în felul acesta rămân 25 de minute pentru domnule raportor. Domnul Pereira din partea comisiei. Câteva observații doar. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca și eu să fiu subcint. Vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Le mulțumesc celor două coraportoare pentru excelenta muncă depusă. Și firește, mulțumesc tuturor deputaților pentru uh, amendamentele pe care le-au trimis sunt cât se poate de acord cu evaluarea făcută de doamna Moran Chartier, amendamente care până la urmă nici nu sunt multe față de importanța acestui dosar. Doar câteva observații. Firește, nu vreau să mă exprim uh, pe marginea amendamentelor, pentru că nu e rolul meu, dar câteva observații poate uh, în evaluarea amendamentelor de către dumneavoastră. Trebuie să vă spun că suntem într totul de acord cu ceea ce atât cu raportoare cât și mulți deputați au spus, anume necesitatea de a avea niște reguli clare care să fie aplicabile și controlabile. Cum am mai spus deja, subliniez că pentru noi propunerea pe remunerare merge tocmai în această direcție și sunt gata să spun că anumite amendamente Uh, care merg în direcția sporirii transparenței în ce privește condițiile de lucru aplicate uh, de lucrătorilor detașați în cadrele noi, uh, noi directive, va facilita aplicarea concretă a legislației și deci mergem în direcția cea bună. În schimb, mi se pare că proliferarea uh, diverselor reguli care s-ar aplica lucrătorilor în funcție de uh, diferitele perioade, mie mi se pare că merge tocmai în direcția opusă. Dacă avem mai multe tipuri de reguli, până la 6 luni, până la 12 luni, până la 24 de luni și așa mai departe, atunci nu mergem deloc în direcția unei simplificări, nici uh, a vieții companiilor, ora lucrătorilor și cu atât mai puțin a inspectorilor de muncă. Cred de asemenea că e important să menținem scopul inițial al directivei, acela de a coordona legislațiile naționale aplicabile. În ce privește pe lucrătorii detașați, asta tocmai pentru a facilita libera circulație a serviciilor și buna funcționare a pieței interne. Această coordonare trebuie să se facă strict pe perioada detașării și cred că e necesar să ne limităm la acest obiectiv. Condițiile de muncă sunt tratate doar din perspectiva și pe durata detașării. Eu cred că există tentative în anumite amendamente de a fixa elemente care nu mai vizează în mod strict perioada detașării, ci vizează perioada uh, anterioară sau posterioară acestui interval de detașare. Trebuie deci să rezistăm unei astfel de tentații și să abordăm strict condițiile de angajare și de muncă pe perioada detașării. Acesta e obiectivul directivei în discuție. Am menționat deja și aș reveni asupra unui lucru foarte important din punctul de vedere al temeiului juridic al acestei directive, anume faptul că nu putem accepta introducerea vreunei reguli care, într-un fel sau altul, să aducă cu sine discriminări între prestatarii naționali de servicii și prestatarii transnaționali. Pot să înțeleg uh, anumite argumente ale amendamentelor pe care le-am citit, dar trebuie să fim foarte atenți ca sursa condițiilor de muncă să fie aplicabilă lucrătorilor detașați și să nu fie atât de largă încât să devină mai strictă pentru prestatarii, trans, prestatarii transfrontalieri, transfrontalieri decât cei naționali. Și o ultimă observație, dacă îmi permiteți, pentru a vă reaminti că temeiul juridic e o temă care și are și o componentă politică, dar până la urmă e vorba de uh, aspecte juridice bazate pe jurisprudența Curții Europene de Justiție, pe principiul că această alegere a temeiului juridic trebuie să fie bazată pe criterii obiective. Se precizează de asemenea că duble temeiuri juridice trebuie să fie o excepție atunci când realmente există două obiective ale directivei și care sunt indisociabile. Nu atunci când una e uh, subsidiară celelalte. Altfel, lucrurile devin foarte complicate. Oricum, mi se pare că scopul acestei directive rămâne odată în plus acela de a permite bună funcționare a pieței interne prin, cum spuneam, coordonarea legislațiilor naționale în materia dreptului ce se aplică lucrătorilor detașați. Acesta e scopul ultim și esențial. Deci suntem într-un caz detectat de curte unde există un element preponderent și acesta trebuie să fie cel care ghidează alegerea temeiului juridic. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim. Dau cuvântul celor două raportare. Mai aveți aproximativ 20 de minute. Doamna Iungherius, mulțumesc. Mulțumesc tuturor colegilor pentru a fi dat o dimensiune suplimentară uh, la cele ce noi am putut citi pe hârtie, nu-i așa, în amendamente. Mă bucur că nu doar ați acordat timp redactării amendamentelor, ci ați și venit aici explicând, uh, dând informații suplimentare asupra intențiilor din spatele amendamentelor dumneavoastră. Sper ca și în viitorul apropiat să nu fiți timizi, să nu vă temeți dacă am să vă cer o dată în plus să ne, oferi, să ne oferiți și uh, informații de fundal de, de care au stat în spatele uh, redactării amendamentelor. Noi avem cale lungă, într-adevăr, dar eu una sunt încrezătoare. Uh, suntem la înălțimea sarcinii ce ne stă în față și uh, Asta mai ales dacă suntem dispuși să ascultăm propunerile unora și ale altora, încercând să găsim un teren comun, un teren comun pentru viitor <coughs> și unde tratament adecvat al IMM-urilor Uh, și al lucrătorilor să poată merge mână în mână cu uh, o bună funcționare a pieței interne. Sigur, trebuie să găsim un echilibru și nu ne putem permite să nu ne ridicăm la înălțimea sarcinii, pentru că cetățenii noștri ne plătesc bani buni, tocmai ca să fim la înălțimea sarcinii noastre și să găsim soluții bune uh, pentru a merge înainte pe acest dosar. Pentru mine, pentru noi, e important să protejăm drepturile fundamentale în Uniunea Europeană. Și, într-adevăr, libertatea de circulație a lucrătorilor e un drept fundamental. Și nu dorim ca acest lucru să înceteze. Într-o viață anterioară, când eram lider sindical, întotdeauna am apărat uh, dreptul la a te deplasa oriunde dorești să-ți cauți un loc de muncă, căutând, căutând oportunități, dacă crezi că îți va fi mai bine altundeva. Însă acum, parcă prea adesea, libertatea de a furniza servicii e uh, utilizată tocmai pentru a evita uh, protejarea lucrătorilor și a eluda uh, drepturi, drepturi fundamentale, inclusiv ale lucrătorilor. Iată de ce pentru noi e foarte important să găsim justul echilibru și o propunere adecvată. Prin urmare, nu am să răspund acum tuturor propunerilor făcute ca atare, pentru că asta implică că știu deja unde e acea poziție de mijloc, acea poziție de echilibru. Ori nu pot prezuma acest lucru, am o poziție personală, dar deocamdată cred că e important încă să găsim acel teren comun despre care vorbeam și să uh, conlucrăm pe compromis. Pentru că după ce noi vom vota, uh, deja am semnale pozitive de la Consiliu, dar dacă și Consiliul lucrează în, potrivit aceluiași calendar ca și noi, atunci, așa cum știți, mergem la trilog și acolo e nevoie, cum vă imaginați, de un consens cât mai larg. Repet, trebuie să fim la înălțimea sarcinii și să producem rezultatele scontate care să stopeze dumpingul social, dar care, de asemenea, să stopeze orice amenințări cu protecționismul, pentru că asta nu ne ajută. Aș încheia spunând, permiteți-mi să vă deranjez la telefon pentru clarificări ulterioare ale amendamentelor în stadiile uh, următoare ale procesului și aștept cu interes uh, să conlucrez, firește, cu coraportarea mea dragă, dar și cu raportorii din umbră și cu toți colegii din comisia noastră. Și da, poate am să îmi imprim acest uh, slogan deasupra biroului, să fim la înălțimea sarcinii. Mulțumesc! Merci, Agnes, de cette... Doamna Chartier. Mulțumesc, Agnes, pentru această concluzie pozitivă și deschisă. Mulțumesc, doamnă președinte. Primele mele cuvinte merg uh, spre a mulțumi raportorilor din umbră și tuturor colegilor care au vorbit în această dimineață, aducând într-adevăr uh, lămuriri suplimentare asupra amendamentelor pe care ei le-au introdus și le susțin. Și un prim lucru care mă frapează este că dispoziția noastră, starea noastră de spirit se schimbă. Ce rețin din cele spuse, am, am, am notat câteva fraze, chiar am luat multe notițe ascultându-vă. Nu dorim să divizăm Europa. Această noțiune esențială, care este spiritul european, spirit constructiv, a reieșit din toate intervențiile acestei dimineți și pentru asta trebuie să vă spun mulțumesc. Pentru că nu am putea trage o concluzie pozitivă dacă nu am fi într-o astfel de stare de spirit. Să nu divizăm Europa, să nu uh, ne batem unii cu alții, să nu ne retragem în forme de naționalism. Totuși, trebuie să vă dau și unele explicații. Cu toții ați uh, spus, dat fiind că Franța, țara mea, a fost în mare agitație săptămâna trecută de așa numita clause Molière, clauza Molière. Și poate că există oameni care nu au neapărat un spirit european. Țin să precizez, nu la nivel național s-a votat așa ceva, pentru că atât la Senat cât și la adunarea națională am putut să blochez această clauză care era împotriva lucrătorilor detașați, împotriva uh, liberei prestări de servicii. Dar uh, apar diverse articole la nivel local, într-o municipalitate, într-o regiune, într-un departament. Și m-am luptat crâncen împotriva acestei clauze Molière și pot să vă spun că nu îmi să cedez niciun pas, pentru că dacă cădem în astfel de capcane, nu facem decât să destrămăm întreg spiritul european. Este extrem de grav. Înseamnă destrămarea liberei prestări de servicii, a liberei circulații, destrămarea libere circulații a lucrătorilor. Și pot să vă asigur de angajamentul meu. Am făcut o scrisoare la adresa propriului meu partid, eh, care a agitat foarte mult eh, eh, poporul ca să fie ascultat chiar și în propriul partid. Trebuie să fii obraznic ca să te faci auzit. Și am făcut-o. <coughs> Dar e o luptă pe care nu vă doresc și în alte state. Înțelegeți că făcând acestea, înțelegeți care e spiritul meu de a muci pe acest dosar, împreună cu Agnes. În niciun caz nu am o viziune franco-franceză și nici una de diviziune est-vest, ci avem un demers echilibrat și asta în spirit european. Clauza Molière, pentru mine, um, e inacceptabilă și cunosc prea bine originile. Nu am să le fac uh, aici publicitate și bazați-vă pe angajamentul meu în a combate această clauză. Un al doilea lucru. Știu că, opunându-mă aceste clauze vă protejez pe voi toți aici, toți lucrătorii noștri din întreaga Europa. Un al doilea argument și cred că pot să spun nu, Agne, noi, Agnes, am, am resimțit în toate observațiile voastre că, la fel ca noi, căutați elementele, punctele de contact și de consens. Nu vrem protecționism, ci dorim să construim un consens. Și, în acest sens, a fost și concluzia lui Ole Christensen. Până la urmă, e poziția Parlamentului vis-a-vis -vis de Consiliu. Vom avea nevoie de o majoritate largă în Parlament și trebuie să fim puternici în trilog dacă dorim să câștigăm pozițiile noastre. E motivul pentru care am depus mai eforturi până acum și încă ne mai rămân foarte multe de făcut. Și asta se referă doar la cele două corapătoare, ci toată lumea are multe de făcut. Și mulțumesc, Martine, a spus că nu am avut uh, reuniuni ale raportorilor din umbră. Uh, nu putem spune că n-a existat deloc, dar chiar următoarea aștepta uh, un calendar, tocmai pentru ca noi să avem toate amendamentele, pentru că, în sfârșit, deja vom lucra pe amendamentele de compromis, tocmai pentru a obține consensul de care vorbeam. Deci, toți raportorii din umbră, săptămâna trecută, au primit o invitație uh, și vorbesc sub control secretariatului. Chiar săptămâna trecută, toți raportorii din au primit o invitație. Deci, realmente, acum putem trece la etapa următoare, la acea reuniune a raportorul din umbră pentru a obține compromisul, consensul pe toate punctele pe care vom reuși. Poate că va fi un proces cu geometrie variabilă, pentru că toate ideile la un moment dat pot să-și găsească o majoritate diferită, dar în orice caz E obiectivul nostru. Ceea ce mi se pare foarte important e să discutăm împreună, în special despre problema garantării libere prestări de servicii, ca linie politică să avem mereu în minte sloganul muncă egală, plată egală. Altminteri, distorsionăm complet componenta socială, apoi remunerarea și vom discuta fără îndoială despre sectorul transporturilor. Acum, în ce privește extinderea temeiului juridic, am ascultat uh, cu atenție prudența domnului Pereira, care ne-a spus din partea Comisiei că un dublu temei juridic e, e cu totul și cu totul excepțional. Aveți probabil dreptate. Cu toate acestea, mie mi se pare că în această comisie uh, EMPL nu suntem la IMCO și că în același timp suntem în ideea libere prestări de servicii, dar și în acea de liberă circulație a lucrătorilor, combaterea dumpingului social. Deci există această conotație socială pe care noi ne-am dorit să o facem respectată. Noi suntem niște aleși, niște politicieni și dorim să transmitem un semnal clar cetățenilor noștri, un semnal al unei Europe sociale, adică o Europa care răspunde preocupărilor cetățenilor. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în Europa. Primul subiect de neliniște, de angoasă al cetățenilor noștri este tocmai locul de muncă, ocuparea. Și ei ne spun ce face Europa pentru noi. Eu nu doresc să mă refugiez uh, în spatele vreunui scut facil sau practic, spunând așa ceva nu se face. Adesea trebuie să mergem mai departe. Domnule Pereira, poate faceți un mic efort, dar ne, ne, ne dorim așa ceva. Iată, doamnă președinte, ce doream să vă spun, dumneavoastră, colegilor noștri și, în orice caz, vreau să-i mulțumesc lui Agnes pentru că până la urmă nu e ușor, aparținem uh, la două grupuri politice foarte diferite și am putea avea uh, poziții antagoniste, însă nu suntem deloc în acest spirit, ci construim, construim împreună și în jurul nostru. Și e tocmai această faza care uh, se deschide în fața noastră. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, foarte mult, Agnes Iongerius, și mulțumesc, doamne Moran Chartier. E foarte interesant să vă ascultăm și suntem cu toții plini de speranță. Acestea fiind spuse, ne revedem la orele 14, pentru că ne întâlnim cu doamna comisar Tyson din partea comisiei și apoi avem o dezbatere despre situația tineretului și ocuparea tineretului. Deci ne revedem la orele 14.